Comisia Jurii a verificat, uh, vă rog, stimați colegi, deci Comisia Jurii a făcut o verificare a prerogativelor uh, domnilor, domnului Payne, a doamnei Mobaric, a domnului Popa, a domnului Ademov, a doamnei Jaroca și a domnului Palmer și uh, Comisia Jurii propune validarea mandatelor lor începând cu datele de 5 septembrie, 8 septembrie, 13, 14, 15 septembrie și 3 octombrie 2017. Există comentarii? Dacă nu, atunci mandatele sunt